Președintele. Ședința este deschisă. Bună dimineața, dragi colegi, dragi colegi. Primul punct de pe ordinea de zi prevede declarațiile Consiliului și ale Comisiei cu privire la prezentarea programului de activitate a președinției croate. Vă reamintesc că se, pot, se poate folosi înregistrarea standard sau uh, solicitarea electronică pentru um, intervențiile spontane prin intermediul cartonașelor albastre. Indicațiile sunt disponibile la intrarea în plenar. Am să dau imediat cuvântul președintelui Plenković pentru prezentare. Vă rog. Grație, Davide. Davide. Stimate domnule președinte, stimați vicepreședinți, stimați uh, eurodeputați, stimată doamnă președintă a Comisiei Europene, dragi colegi. Este o plăcere deosebită pentru mine să mă aflu azi aici în Parlamentul European pentru a prezenta prioritățile primei președinții croate a Uniunii Europene. Este un moment istoric pentru Croația și pentru toți cetățenii ei. Acum doar 30 de ani au avut loc primele alegeri libere în Croația. Poporul croat și-a recâștigat suveranitatea după 9 secole și Croația uh, a fost pusă din nou pe harta politică a lumii. Mă bucur că am această ocazie de a mă adresa dumneavoastră astăzi, acum, Um, când se fac 28 de ani de la recunoașterea internațională a Croației, uh, dată la care statele membre ale Uniunii Europene i-au recunoscut independența. Ne-am câștigat independența în circunstanțe dificile. Soldații croați au apărat, au liber, și-au apărat și-au eliberat țara și apoi Croația s-a um, a pus pe calea uh, democratizării uh, și a integrării europene. Între timp, Croația a intrat în Uniunea Europeană și iată, acum îi deține președinția. Sper că vom coopera bine cu Parlamentul European în următoarele șase luni, cu obiectivul de a arăta cetățenilor că calitatea de membri în Uniunea Europeană poate să le ajucă avantaje tangibile. Avem provocări majore în fața noastră. Mai întâi un acord în legătură cu cadrul financiar internațional. Un astfel de acord la timp pentru următorii șapte ani este prioritatea noastră. CFM-ul trebuie să răspundă așteptărilor tuturor cetățenilor din toate statele membre. Deci, trebuie să continuăm să finanțăm coeziunea și politica agricolă, dar și să abordăm numeroasele noi provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană. Trebuie să ne asigure unitatea, respectându-se în același timp diferențele economice, sociale și demografice. Trebuie de asemenea că Europa să devină mai eficientă și mai vizibilă la nivel global pentru a realiza acest lucru trebuie să acționăm rapid. Nu ne putem permite întârzieri în punerea în aplicare a programelor europene din 2021 încolo, dacă nu îi vom dezamăgi pe cetățeni. Împreună cu președintele Consiliului European, care continuă să conducă discuțiile legătură cu CFM-ul la cel mai înalt nivel politic. Vom face toate eforturile pentru a obține un acord în timpul președinției noastre. Astfel vom putea finaliza întregul pachet legislativ din cadrul CFM-ului și contăm pe o cooperare strânsă și eficientă cu toate comisiile din Parlament și cu toți raportorii în aceste eforturi. V-am ascultat și am înțeles preocupările dumneavoastră, mesajele și așteptările dumneavoastră, dar considerăm că este crucial să continuăm discuțiile și negocierile la toate nivelurile și să avansăm în toate dosarele. Suntem uniți cu un obiectiv comun, pentru că eșecul nostru nu ar face decât să le dea dreptate celor care nu doresc o Europa puternică și nu putem să permitem acest lucru. În al doilea rând, sfârșitul procesului de retragere um, negociată a Regatului Unit din Uniunea Europeană. După ratificarea acordului de retragere de Regatul Unit, trebuie să finalizăm procedura de ratificare de partea europeană. Și un pas crucial va fi uh, acordul Parlamentului European. Președinția croată conform declarației privind viitoarea relație și uh, liniile directoare ale Consiliului European, uh, va lucra la adoptarea rapidă a unui mandat uh, al Consiliului pentru negocieri pe baza propunerilor Comisiei Europene. Ne pare rău că un stat membru părăsește Uniunea Europeană pentru că avem o istorie comună cu Regatul Unit. Acesta trebuie să fie un nou punct de plecare pentru construirea unor relații de parteneriat apropiate în viitor, bazate pe interese reciproce, respect și condiții echitabile, mai ales în domeniul comercial, al securității și în alte politici sectoriale. Dar perioada de tranziție de 11 luni este extrem de scurtă și va fi nevoie de multă bunăvoință și de multă muncă pentru ca aceste negocieri să se încheie în această perioadă și să se încheie un acord bun pentru ambele părți. Doamnelor și domnilor, spune domnul Plencovici în franceză. Organizarea summitului de la Zagreb între UE și Balcanii Occidentali și deschiderea negocierilor de aterare cu Macedonia de Nord și Albania este o altă prioritate. Nu ascundem ambiția noastră de a încerca să obținem sprijinul statelor membre pentru deschiderea negocierilor de aderare cu aceste două țări următorul raport al Comisiei Europene și propunerile um, din acesta pentru a bunătăți metodologia de negociere de aderare vor fi importante. Pentru credibilitatea politicii de extindere este important să menținem principiul uh, uh, respectării criteriilor politice, ale criteriilor de referință și a progreselor individuale realizate de fiecare țară candidată pe baza rezultatelor sale aderarea la Uniune rămânând obiectivul final al negocierilor. Acesta trebuie să fie în continuare axa centrală a politicii de extindere. Ne bucurăm că Parlamentul European a adoptat o rezoluție în octombrie anul trecut în care sprijină deschiderea negocierilor cu Albania și Macedonia de Nord subliniind importanța extinderii atât pentru țările candidate cât și pentru Uniunea Europeană. Realizând acest lucru, Parlamentul European a reafirmat faptul că este atașat de o politică de extindere credibilă a Uniunii. Summitul de la Zagreb, de la Zagreb în luna mai va avea loc la 20 de ani după primul summit de la Zagreb, care a deschis perspectiva europeană țărilor din Europa de Sud-Est și a deschis calea spre acordurile de stabilizare și asociere. Printre aceste țări se afla Croația, care între timp este singura care a aderat la Uniunea Europeană. În plus, astăzi, ea deține președinția Consiliului Uniunii Europene. Exemplul nostru dă viitorului summit de la Zagreb o valoare simbolic, simbolică suplimentară. De aceea, la summitul de la Zagreb, dorim să transmitem un mesaj puternic partenerilor noștri din Europa de Sud-Est, care se află în continuare într-un fel de anticameră europeană. Și să le spunem, dacă continuați toate reformele și respectați toate criteriile de aderare, perspectiva voastră europeană nu este pusă sub semnul întrebării și sunteți bineveniți. În același timp, Uniunea vă va ajuta să atingeți, să atingeți acest obiectiv prin participare la proiecte europene, prin integrarea la rețele de infrastructură, printr-un dialog politic regulat la cel mai înalt nivel și prin promovarea valorilor și principiilor europene. Al patrulea obiectiv. Conferința privind viitorul Europei. Vom aborda această sarcină rapid pentru ca, pe baza poziției Consiliului, să putem încheia acorduri interinstituționale cât se poate de repede și pentru a asigura demararea rapidă a conferinței. Este important ca Consiliul, Parlamentul și Comisia să-și uh, însușească obiectivele conferinței și să fie reprezentate pe picior de egalitate. Conferința trebuie să garanteze de asemenea implicarea tuturor statelor membre, a parlamentelor naționale și o participare largă a cetățenilor, mai ales a tinerilor. Trebuie să fie inclusivă și deschisă și Dezbaterile trebuie să se axeze pe chestiuni legate de programul strategic al Uniunii Europene, orientările politice ale președintei Comisiei Europene și mai ales pe subiecte care preocupă sau îi preocupă sau interes, interesează cel mai mult pe cetățeni. Ne bucurăm că comisara croată Dubrovka Șuița se va ocupa în cadrul Comisiei Europene de pregătirea conferinței. Conferința este o nouă ocazie de a apropia Europa de cetățeni și de a înțelege mai bine calea dialogului ce îi se reproșează. Înțelegerea motivelor pentru care cetățenii se îndepărtează de Europa, pentru a înțelege ce a dus la Brexit și de ce mulți europeni din alte state membre încep să fie la fel de sceptici pentru a înțelege cauzele consolidării populismului și a resentimentelor antieuropene și pentru a vedea împreună ce trebuie să schimbăm, să îmbunătățim. Este de asemenea ocazia de a da cuvântul cetățenilor ca să ne spună ce Europa doresc, ca să putem să răspundem mai bine așteptărilor lor. Doamnelor și domnilor, Croația preia președinția Uniunii pe baza a patru piloni. O Europa care aduce dezvoltare. Principalul nostru obiectiv este să oferim o dezvoltare echilibrată și durabilă a Uniunii, care ține cont de aspectele specifice și de nevoile tuturor statelor membre și ale tuturor regiunilor. Trebuie deci să elaborăm politici care să ofere condiții de viață și de muncă mai bune și să ne permită să luptăm împotriva schimbărilor climatice. Vom uh, oferi o atenție deosebită uh, Pactului Ecologic European, care va fi discutat în diferite configurații în Consiliu, având în vedere că um, acoperă multe domenii și pentru a-i asigura mijloacele financiare necesare pentru punerea sa în aplicare. Am avut o discuție detaliată în legătură cu acesta atunci când Colegiul de Comisari a venit în vizită oficială la Zagreb săptămâna trecută. Împreună trebuie să facem eforturi pentru a ajunge la neutralitatea climatică a Uniunii în 2050 să dezvoltăm în continuare piața unică și să investim în digitalizare, cercetare și inovare și să oferim o accesibilitate în domeniul învățării de calitate de-a lungul întregii vieți și uh, um, locuri de muncă de calitate în viitor sunt cheie pentru competitivitate și competitivitatea va fi esențială pentru a garanta creșterea economică. De aceea trebuie să acordăm atenție și evoluțiilor pieții muncii care trebuie să fie adaptate revoluției digitale, um, schimb, provocărilor globale și schimbărilor democratice. Prin principiul nostru trebuie să fie îmbunătățirea calității vieții tuturor cetățenilor Uniunii, încurajând în același același timp um, măsuri demografice pentru a crea o societate mai dinamică. În, doua, în al doilea rând, Europa care leagă. Uh, progresele Uniunii Europene depinde de uh, o economie în rețea, folosind uh, tot potențialul infrastructurii sale și al, um, al, al oamenilor. Conectivitatea este o precondiție pentru coeziunea socială, economică și teritorială între statele membre. De aceea vom încuraja dezvoltarea uh, infrastructurii de, transform, de transport și energie. Președinția croată va sprijini politici, politici care um, va încuraja legăturile între cetățeni pe calea educației, culturii și sportului. Aceste legături sunt uh, foarte importante pentru unitatea noastră. Doamnelor și domnilor, doar Europa sigură poate oferi un mediu pașnic pentru cetățeni și, în acest sens, protecția eficientă a granițelor externe, precum și creșterea rezistenței la provocările externe și uh, la amenințările hibride și cibernetice sunt extrem de importante. O soluție completă pentru uh, migrație durabilă și eficientă și pentru politicile de azil este obiectivul nostru comun. Vom rămâne concentrați pe evoluția Uniunii noastre ca zonă de libertate, securitate și justiție pe baza unor valori comune, democrație și statul de drept. De aceea, adoptarea noului cadru strategic în domeniul libertății, securității și justiției va fi o prioritate a noastră. Statul de drept este o valoare esențială și un principiu fundamental al funcționării Uniunii. Vom uh, avea o abordare completă pentru protecția și promovarea statului de drept, consolidând în același timp dialogul și unitatea între statele membre. Al patrulea pilon este Europa influentă. Niciun stat membru al Uniunii Europene nu poate să abordeze provocările internaționale de unul singur. Unitatea noastră este principala noastră forță. Europa trebuie să fie unită, uh, să se exprime mai des și mai, uh, să fie mai bine auzită, confirmându-și rolul în lumea multipolară de azi. Este crucial să menținem un dialog deschis cu partenerii și aliații nord-americani. Ambiția noastră, ca actor global, trebuie să fie sprijinită de revoluția capacităților și instrumentelor noastre de acțiuni comune, inclusiv în apărare Uh, și în mod complementar cu NATO. Este important de asemenea să menținem relațiile cu China, Rusia, India și Japonia, alte puteri ale lumii pe baza respectului reciproc, continuând în același timp să facem să evolueze multilateralismul și o ordine internațională bazată pe reguli. În multe domenii și politici, cum ar fi schimbările climatice sau comerțul la proliferarea nucleară, Uniunea noastră are o capacitate unică de a uh, ajunge la compromisul necesare și de a rezolva crize. Tensiunile din Orientul Mijlociu, um, situația uh, politică și de securitate foarte complicată din Iran și Irak sau noile provocări din zona Golfului necesită angajamentul nostru constant, activ și uh, creativ și un rol de lider. În calitate de Uh, putere care sprijină obiectivele de dezvoltare durabilă și în calitate de cel mai mare donator din lume în asistență de dezvoltare avem o responsabilitate deosebită față de statele din Africa, Caraibe și Pacific. În timpul președinției croate, un summit al parteneriatului estic va avea loc de asemenea. Doamnelor și domnilor, Uniunea Europeană se confruntă, după cum știm, cu multe provocări. În fiecare zi, lumea devine mai complexă și sarcinile noastre sunt mai numeroase. Prea mulți actori oferă răspunsuri simpliste și soluții instantanee, deseori care nu se bazează pe informații corecte. Așteptările cetățenilor cresc. Trebuie să ne apropiem de cetățeni, trebuie să-i ascultăm și să le oferim răspunsuri la, la preocupări. Nu putem să ratăm nicio oportunitate de a face mai mult de dragul cetățenilor noștri. Pentru a răspunde acestei provocări, trebuie să promovăm egalitatea, inclusivitatea și solidaritatea, consolidând în același timp democrația în Uniunea Europeană ca, ba, ca valoare de bază pe scena globală. De aceea, așa cum scrie în programul nostru, avem nevoie de o Europa puternică într-o lume plină de provocări. Vă mulțumesc! Grazie. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Plenković, vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră și pentru faptul că ați abordat toate subiectele pe agenda europeană și acum dau cuvântul președintei Comisiei, doamna von der Leyen, care îi mulțumesc pentru prezență. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Este o adevărată plăcere, domnule prim-ministru, să ne revedem la începutul președinției croate. În urmă cu câteva zile, colegiul de comisari au uh, avut parte de cea mai minunată ospitalitate uh, croată. Am văzut multe lucruri interesate din punct de vedere cultural, folclor, diversitate. Tot ceea ce Croația a adus la Uniunea Europeană a fost o ceremonie impresionantă de deschidere a președinției croate la Teatrul Național, care a dat dovadă de multă energie, de entuziasm pe care Croația le aduce Uniunii. Vă mulțumesc pentru aceasta. Este de asemenea un moment special pentru mine să mă aflu aici și să-l ascult pe primul ministru vorbind despre președinție în fața instituției care reprezintă democrația europeană. Andre, știu foarte bine că această instituție ți-e tare dragă și de altfel nu mulți pot spune că au fost uh, stagiari aici la Parlamentul European, după aceea au devenit eurodeputați, pentru ca după aceea să ajungă la Strasburg în calitate de prim-ministru uh, care reprezintă președinția. Jos pălăria! And in some... Și povestea dumneavoastră reflectă în același timp uh, drumul nemaipomenit pe care l-a avut uh, Croația în ultimul timp, pentru că în trei decenii Croația a ajuns uh, de la o stare deplorabilă la inima Uniunii și astăzi marcați 28 de ani de când comunitatea europeană a recunoscut Croația. Nimeni nu și-ar fi putut imagina atunci, însă, cât de departe și cât de rapid va crește această țară. Și asta s-a făcut grație voinței poporului croat, grație sacrificiilor făcute, angajamentelor față de valorile europene și grație hotărârilor de a se alătura proiectului european de pace și prosperitate. În următoarele șase luni avem nevoie de toată această voință, unitate, determinare, energie pentru care croații sunt renumiți. Avem nevoie de ea pentru a găsi soluții comune pentru provocări care ne-au divizat în trecut, cum ar fi, de exemplu, migrația, va fi o sarcină importantă pentru noi. Avem nevoie de această unitate pentru a face față Brexitului și negocierilor bugetare și pentru a face față chestiunilor internaționale pe care tocmai le-ai menționat și avem nevoie de energia voastră pentru a ne asigura că Europa va defini tranziția digitală și energetică. Iată sarcini importante și sunt mulțumită că președinția croată reflectă pe deplin aceste ambiții în prioritățile pe care tocmai le-am menționat. Motoul președinției spune că avem nevoie de o Europa puternică într-o lume plină de provocări și e adevărat că provocările sunt din ce în ce mai mari, mai periculoase, mai intense pe zi ce trece și cred că e nevoie de o forță constructivă care să facă față presiunilor distructive. Și atâta timp cât avem de-a face cu violența care rămâne dominantă, violența se termină doar atunci când negocierile și dialogul reîncep. Și tocmai aceasta este tăria Uniunii Europene, pentru că Uniunea Europeană are foarte multă putere diplomatică, se poate centra pe dialog, pentru că avem o relație foarte bună cu mulți actori în aceste regiuni și parteneri din regiunile respective, relații care au fost puse la proba timpului, care ne-au dovedit că avem o relație puternică, solidă și avem un rol important de jucat în stabilizarea Irakului. Același lucru s-a întâmplat și cu medierea acordului nuclear pentru Iran. Însă, dincolo de rezoluția de conflicte, a sosit momentul ca Europa să se afirme mai mult la nivel internațional, să-și întărească puterea ca actor internațional, să întărească relațiile la nivelul NATO și să-și asume mai multe responsabilități, să construiască o alianță cu Africa care să reziste timpului și să ajute ambele economii de ambele părți și avem o întâlnire a colegiului pe tema Africii și pregătim summitul UE Africa. Iar acest Uh, tot în acest sens vom prezenta și strategia noastră specială pentru Africa în timpul președinției dumneavoastră. Următoarele șase luni vor fi esențiale pentru relațiile cu Balcanii, așa cum ai spus-o și tu, Andre. Croația știe mai bine decât oricine acest lucru, pentru că puterea perspectivei europene este esențială, să ai o adevărată perspectivă europeană și Croația știe mai bine decât mulți cât de departe poate duce această perspectivă țările pentru a transforma sistemele și economiile. Croația știe ce poate face Europa prin angajamente și investiții în regiune. Și tocmai de aceea este important să menținem această voință înaintea summitului de la Zagreb, mai târziu, anul acesta, dacă ne dorim ca Balcanii Occidentali și summitul de la Zagreb să fie un succes, atunci trebuie să ne facem temele dinainte. Și tocmai de aceea vom prezenta metodologia noastră de extindere peste câteva săptămâni pentru a putea vorbi despre procesul de modernizare necesar pentru ca toată lumea în Balcanii Occidentali să aibă o perspectivă pentru a începe tratativele de aderare cu Nordul Macedoniei, cu Albania. Ei și-au făcut temele pe care noi le-am cerut și acum e momentul să trecem mai departe. Leadershipul Croației va fi esențial și pentru negocierea viitorului nostru buget. În următoarele săptămâni, președinția susținută de președintele Michel va încerca să ajungă la un acord avem nevoie de un buget echilibrat, e adevărat, un buget uh, echitabil, de asemenea, însă, în primul rând, avem nevoie de un buget modern. Următorii șapte ani sunt diferiți de perioada anterioară de șapte ani și asta este lucrul cel mai important partea de modernizare. Tocmai asta așteaptă oamenii de la noi și statele membre cer de la Uniunea Europeană pentru a face un pas înainte, să devină activă, vizibilă. Dacă dorim să fim la înălțimea așteptărilor, avem nevoie de un buget decent și modern. Și mulțumesc pentru această luptă care este crucială pentru noi. Domnilor și domnilor deputați, cele șase luni ale președinției croate vor fi cruciale pentru a face față tranziției climatice și ecologice. E clar că aceasta este o adevărată urgență. Avem obligația de a interveni, de a trece la acțiune și de a implementa Pactul Verde pentru Europa. Munca începe chiar astăzi. După această dezbatere, colegiul va discuta pactul de investiții pentru pactul verde și mecanismul pentru tranziție echitabilă. Acest mecanism va acorda prioritate sectoarelor de activitate și regiunilor care se vor confrunta cu cele mai mari provocări și care vor face cele mai însemnate eforturi. Știu că este un plan extrem de important pentru Croația și nu numai. După ce vom adopta propunerile la nivelul colegiului, vicepreședintele Timmermans și Dombrovskis vor veni în fața plenarei pentru a vă prezenta toate detaliile. Contez pe președinția croată pentru a face progrese la acest dosar și pentru a face progrese în tot ce ne așteaptă pe viitor. Doamnelor și domnilor deputați, pe final aș dori să citesc cuvintele unei scritoare croate, Maria Zagorska, jurnalistă, prima jurnalistă din Croația, care spunea acolo unde există unitate, există libertate. Și asta a fost valabil întotdeauna. Acolo unde există unitate și specificul european este că este o unitate voluntară, acolo există și putere și sunt convinsă că președinția croată va fi o președinție a unității, a puterii pentru Uniunea Europeană, o președinție care va duce mai departe <clears throat> instituțiile noastre și așa cum uh, spune sloganul uh, președinției Europa puternică într-o lume a provocărilor. Mulțumesc, doamnă președinte. Acum vom trece la intervențiile președinților grupurilor politice și începem cu grupul um, Partidului Popular, Manfred Weber. Bun venit, uh, <clears throat> Andrei Plenković, bun venit Croația în Parlamentul European. Ne bucurăm că vă aflați aici. Ascultând uh, explicațiile Ursulei von der Leyen despre trecutul dumneavoastră, Cred că este excelent și este și o motivație puternică pentru mulți deputați. Și mai avem și o altă istorie. Uh, o persoană care stă lângă președinta Comisiei Europene, comisara uh, croată, care de asemenea a fost uh, în Parlamentul European. Dragi prieteni, Președinția croată reprezintă un uh, început uh, excelent pentru, această, pentru acest deceniu și pentru că poporul croat a arătat că a fi membru este interesul țării. Asta ne-ați arătat în ultimii ani ca membri a Uniunii Europene. După 2013, Croația a reușit să iasă dintr-o lungă recesiune și aproape 70% din exporturile Croației merg în Uniunea Europeană. Și aproape 3.000 de IMM-uri croate pot beneficia acum de pe urma planului european pentru investiții. Iată câteva exemple din această poveste de succes și de aceea ne bucurăm că Croația a preluat uh, ștafeta de lider acum. <clears throat> Croația arată și frumusețea Europei, influența austriacă la Zagreb, arhitectura uh, din Dubrovnik. Uh, este până la urmă o oglindă frumoasă a culturii europene și așa cum a subliniat și primul ministru în uh, intervenția sa, cel mai important este faptul că Croația este o națiune independentă astăzi care face parte dintr-o uh, familie și uh, este respectată ca membru în acestei familii. Aceste ambiții se reflectă și în programul dumneavoastră, o Europa care răspunde la provocările lumii. Acesta este motoul dumneavoastră și în aceste vremuri um, politice grele, nimeni nu poate avea succes singur. Când vorbim de transport, uh, extindere, revoluție digitală, migrație, securitate, cheia cu care putem aborda aceste provocări reprezintă unitate, așa cum a menționat și doamna Ursula von der Leyen. Și aș dori să descriu ce înseamnă unitate pentru noi. Asta înseamnă că nu trebuie să existe cetățeni de mâna întâi și cetățeni de mână a doua. De pildă, dacă Croația vrea să adere la uh, Schengen sau la zona euro, trebuie să aibă întreaga noastră susținere. Asta înseamnă că trebuie să oferim o perspectivă și pentru Balcanii Occidentali. Noi credem că decizia Consiliului European a fost una fără viziune de a nu demara negocierile de aderare cu Albania. Eu Mă bucur că toate guvernele PPE de la nivelul Consiliului au susținut această inițiativă, de aceea sper că socialiștii vor uh, vorbi cu colegii lor și la asemenea și Renew cu um, <clears throat> guvernul francez și danez pentru a redeschide această perspectivă pentru Balcanii Occidentali de a deveni membri a Uniunii Europene. Noi trebuie să fim uh, unul pentru toți toți pentru unul la nivel global. Mai ales dacă ne uităm la provocările din Orientul Mijlociu, unde în ultimele zile am fost aproape de o escaladare militară. Să împreună putem arăta că glasul nostru este mai puternic decât orice armă dacă activităm uh, dacă activăm puterea Uniunii Europene. <clears throat> Și pentru noi, aceste prime două săptămâni din acest deceniu sunt un apel de trezire care ne arată că trebuie să ne consolidăm capacitatea și pe pilonul militar și că va trebui să uh, oprim uh, uh, votul unanim în domeniul um, militar și va trebui să trecem la votul cu majoritate dacă vrem să avem credibilitate. Pe de altă parte, avem și reguli. Andrei, te referit la uh, acele facțiuni eurosceptice din uh, statele noastre membre. Nimeni nu vrea să-i pedepsească pe prietenii noștri britanici. Unii ar spune acest lucru, dar trebuie să fie clar că dacă nu mai ești membru al Uniunii Europene, pierzi avantajele calității de membru acestui club. Pentru că altfel va fi foarte greu să-i convine pe cetățenii noștri că e mai bine să rămânem în interiorul Uniunii Europene. Este o mare provocare, dar trebuie să fim clari în această privință. Iar în ceea ce privește CFM-ul, bugetul trebuie să uh, fie la nivelul provocărilor. Dacă uh, creăm o securitate la graniță, trebuie să o și finanțăm. Și haideți să nu mai continuăm dezbaterea cu privire la contribuabili neți și beneficiari, trebuie să vorbim de provocările care ne așteaptă și noi atribuții înseamnă presupun și bani noi la buget. Sunt foarte multe provocări pentru președinția croată, dar uh, sperăm că cel mai nou membru va da dovadă de leadership uh, pentru membrii vechi și noi din acest club și pentru a spune în croată Nisva Svama. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte, doamna Garcia Perez, pentru grupul socialiștilor și democraților. Nos alegra darle de nou. Mulțumesc, domnule Blencovici. Ne bucurăm să vă spunem din nou bun venit aici la Parlamentul European și sperăm că experiența pe care ați câștigat-o aici să vă aducă succes în președinția croată. Știm că trecem printr-o perioadă plină de provocări, tumultoasă. Dacă ținem cont de ultimele evenimente din Orientul Mijlociu, Valorăm în mod pozitiv angajamentul dumneavoastră față de întărirea multilateralismului și dorința de a lucra îndeaproape cu un altul reprezentant pentru ca Uniunea Europeană să vorbească cu o singură voce la nivel internațional. Susținem de asemenea angajamentul dumneavoastră față de politica de extindere și deschiderea negocierilor cu Macedonia de Nord și Albania. Prioritățile programului dumneavoastră, una dintre ele poartă titlul O Europa care să protejeze. Am fi dorit ca sub acest titlu să avem o, o abordare mai largă pentru a vedea că migrația reprezintă și o oportunitate pentru a face față provocărilor demografice și statului în bunăstare. Avem nevoie de o Europa care să protejeze, însă asta înseamnă să protejăm și solidaritatea și statul de drept. O Europa care protejează trebuie să aibă o față umană față de procesul de integrare a refugiaților și migranților. O Europa care protejează înseamnă în același timp să protejăm toți cetățenii Uniunii în fața excluziunii, a șomajului sau a discriminării pe motive de gen. De aceea vreau să vă cer o mai mare ambiție pentru a construi o Europa socială de care avem nevoie, pentru că, domnule Plencovici, doar organizând conferințe nu putem rezolva probleme cum ar fi, de exemplu, diferența de plată între femei și bărbați, violența de gen sau problema sărăciei copiilor. Trebuie să întărim competitivitatea, inovarea, productivitatea și învățarea de-a lungul vieții, însă avem nevoie și de un plan de acțiune adevărat pentru a implementa implementa pilonul social european și drepturile sociale. Tocmai de aceea regretăm faptul că în programul dumneavoastră nu apar în mod explicit garanția pentru copii, salariul minim sau un plan de luptă împotriva sărăciei și sperăm să cooperăm pentru a include aceste acțiuni în timpul președinției dumneavoastră. Cât privește reforma Uniunii Monetare, Considerăm că lipsa asigurării de șomaj printre prioritățile dumneavoastră nu este acceptabilă, pentru că acesta este un instrument de bază care permite să protejăm cetățenii europeni în perioade de crize. Trebuie să învățăm din ce s-a întâmplat în ultimele crize și să mm, legiferăm acolo unde o putem face. Angajamentul dumneavoastră față de un nou CFM este de asemenea susținut de noi. Însă vreau să fiu foarte clară. Sperăm ca președinția dumneavoastră să vină cu o propunere la înălțimea propunerilor făcute de Parlamentul European. Și am spus-o de multe ori, nu putem face mai mult cu mai puțin. Am spus-o și dorim să ne atingem obiectivele agendei noastre ambițioase. Avem nevoie de o abordare triunghiulară, o mai mare contribuție din partea venitului național brut la bugetul comunitar, o propunere de resurse proprii și investiții naționale cu o reformare a regulilor fiscale. Și tocmai de aceea vom susține includerea unei reguli de aur în pactul de stabilitate și creștere, o regulă nouă care să stimuleze investițiile durabile în statele membre. Nu putem uh, dezamăgi cetățenii europeni doar cu promisiuni de șarte. Proiecte ambițioase, cum ar fi Pactul Verde European, au nevoie de finanțare suficientă. Și tocmai de aceea vreau să vă spun că familia noastră politică a fost decepționată pentru că planul de investiții durabile și fondul de tranziție echitabilă lipsesc din programul dumneavoastră. Program care nu ține cont de angajamentul luat de Comisia Europeană pentru a include și obiectivele de dezvoltare durabilă în semestrul european. Dar nu-i târziu, domnule Plencovici. Familia social-democrată așteaptă din partea președinției dumneavoastră aceleași ambiții ca și programul de lucru al Comisiei Europene, aceeași ambiție pe care am avut-o și noi, Parlamentul, în fața acestor provocări. Dacă doriți să o faceți, veți fi susținut de grupul nostru pentru a lucra în vederea unei schimbări economice și sociale de care Europa are nevoie. Mulțumesc! Mulțumesc din partea grupului Renew Europe, domnule președinte Cioloș. Mulțumesc, domnule președinte stimatele domnule prim ministru plenkovi aceasta este prima președinție croată a consiliului de când croația a intrat în ue în. două mii treisprezece este un moment de mândrie pentru dumneavoastră domnule prim ministru și pentru țara dumneavoastră dar e și o provocare. Ați venit cu energie și o abordare proaspătă în prima dumneavoastră președinție. Înțeleg că doriți să in intrați cât se poate de repede în spațiul Schengen și în zona euro. Și cred că orice țară care dorește să intre în spațiul Schengen și în, uh, în zona euro trebuie să poată să o facă imediat ce respectă toate criteriile. Prioritatea noastră este nu doar să ne asigurăm că Europa se va reînnoi, ci și că va lucra în interesul cetățenilor. Trebuie să ne asigurăm că Uniunea Europeană va continua să fie o organizație Um, în care noi membrii să dorească uh, să intre și conferința pentru viitorul Europei va juca un rol în acest sens, oferind și noi perspective de extindere. Sunt convins că în următoarele luni Uniunea Europeană va transmite un mesaj pozitiv Balcanilor Occidentali și summitul de la Zagreb trebuie să joace un rol cheie în acest sens. Dragi colegi, criza migrației din 2015 și 2016 are un impact profund asupra multor state europene. Am descoperit descoperit faptul că sistemul nostru de migrație și azil nu este potrivit scopului. <clears throat> Trebuie să avansăm. Astăzi, grupul meu, grupul Renew, va lansa un plan cu idei noi pentru a repara sistemul pentru uh, următorii 10 ani. Trebuie să facem progrese fără să așteptăm următoarea criză și sper, domnule președinte, că în cadrul președinției dumneavoastră veți fi inspirați de ideile noastre. Domnule prim-ministru, știu că să veți fi de acord cu mine că migrația și provocările demografice trebuie recunoscute și trebuie să se acționeze. Mă bucur că ați abordat subiectul în cadrul președinției dumneavoastră. În ceea ce privește CFM-ul, președinția croată va avea un rol esențial în procesul care va duce la adoptarea CFM-ului și a tuturor pachetelor um, sectoriale. Sper că ați auzit mesajul Parlamentului care le dorește un buget puternic și o nouă abordare când vine vorba de resursele proprii. Avem nevoie de un buget care să corespundă priorităților noastre politice. Și doresc să vă mulțumesc dumneavoastră și lui Charles Michel pentru tot ceea ce ați făcut în legătură cu situația din Libia, Iran și Irak. Trebuie să uh, fim reactivi și să contribuim la rezolvarea conflictelor. Avem nevoie de o voce puternică europeană Europei în lume și vă asumați responsabilitățile într-un moment în care rolul nostru, în mod clar, este dificil în acest domeniu. O poziție comună și unitatea este esențială pentru a avea propriul nostru viitor în mâinile noastre. Domnule prim-ministru, vă urez numai bine pentru președinția dumneavoastră și vă asigur că dacă răspundeți acestor provocări, Renew Europe va fi un grup partener. Mulțumesc. Din partea grupului Verzilor are cuvântul doamna Keller, vă rog. Dragi colegi, mă bucur că Croația preia prima președinție în istoria țării și de asemenea vă urez mult succes în acest demers. Această președinție vine la un moment crucial, când noul Parlament și noua Comisie vor trece la faza legislativă și se vor asigura că toate promisiunile făcute în campania electorală vor deveni realitate. Și sunt multe de făcut. Ne confruntăm cu o mare criză climatică care afectează pe toată lumea și trebuie să acționăm acum atât la nivel UE, dar și la nivelul statelor membre și Comisia Europeană a făcut deja promisiuni în această privință pe care le salutăm. Dar e nevoie și de statele membre aici și mult prea multe au blocat uh, progresul în domeniul mediului în trecut. Acest lucru trebuie să se schimbe. Avem nevoie ca statele membre să fie active atunci când este vorba de acțiuni în domeniul climei. Va fi misiunea dumneavoastră să vă asigurați și de acest lucru, ceea ce reprezintă și o mare responsabilitate. Și de asemenea, în acest sens, vă încurajăm să implementați în Croația o tranziție echitabilă. De asemenea, ne dorim uh, mai uh, mult acțiune de partea statelor membre și în domeniul um, respectării statului de drept și mă bucur că ați menționat acest lucru. E nevoie de presiune pentru ca anumite state să revină pe um, traseul dorit. Trebuie ca Uniunea Europeană să-și respecte valorile um, și e valabil pentru toate statele membre. Și aici mă îngrijorează rapoarte cu privire la poliția din Croația, unde nu se ține cont de drepturile refugiaților. Um, există și rapoarte care um, vizează tratamentul, proastele tratamente la adresa refugiaților cu distrugere de bunuri chestiuni reflectate și în mass media. Dar uh, guvernul croat uh, nu a investigat aceste rapoarte și acest lucru nu este acceptabil în nicio țară din Uniunea Europeană, nicio țară de fapt. Drepturile refugiaților sunt drepturi ale omului și uh, solicit ca aceste drepturi să fie respectate. Granițele Croației sunt granițe europene și ce se întâmplă acolo este o responsabilitate pentru noi toți. Deci nu vom închide ochii în acest sens. Croația este o țară extraordinar de frumoasă și cel mai tânăr membru al familiei noastre. Această președinție este ocazia să ne arătați care sunt ideile dumneavoastră pentru viitorul comun. Însă președinția va atrage de asemenea și ochii lumii asupra Croației și în ceea ce privește drepturile omului, dar și justiția climatică și vă puteți baza pe noi în susținerea um, statului de drept, a um, combaterii schimbărilor climatice, dar de asemenea vă bazați pe, puteți baza și pe noi că vom semnala orice încălcări a unor drepturi. Mulțumesc în numele neafiliaților um, domnul Bei. Mulțumesc foarte mult. Dezbaterea de astăzi este, într-un fel, prelungirea schimbului de opinii pe care l-am avut la Zagreb unde ne-ați primit uh, în decembrie la conferința uh, președinților. Și iată, ne-ați prezentat astăzi cele trei mari priorități ale președinției dumneavoastră, însă, dincolo de speranțele dumneavoastră, aceste trei priorități ar putea prezenta și uh, un risc important. Mergem prea departe în ceea ce privește extinderea. Ne doriți accelerarea procedurii de uh, negociere cu Macedonia de Nord și cu Albania și asta în timp ce toată lumea vede foarte foarte bine că e vorba de țări prietene, aliate cu care trebuie să lucrăm, dar cu toate acestea sunt afectate puternic de corupție, de uh, problemele islamiste, de natură saudită sau turcă și nu îndeplinesc niciunul dintre criteriile pentru a se alătura Uniunii Europene. Și de altfel, președintele Macron a prezentat uh, vetoul Franței uh, ca să nu mai vorbim și despre problemele istorice și, uh, din păcate, acum uh, președintele Macron ne spune că este dispus să primească cu brațele deschise Macedonia de Nord, Albania, chiar și Kosovo și uh, toate astea am putea trece de la 27 la 29 sau 30 peste câteva zile și asta nu va întări Uniunea Europeană, ci din potrivă o va vulnerabiliza. Ne-ați vorbit și despre CFM. În câteva zile după Brexit, Uniunea Europeană va pierde 10% din populația sa. Și aceasta ar trebui să ne facă să ne centrăm încă o dată pe acele domenii pe care le putem organiza la nivel continental printr-o cooperare între statele națiune, respectând prioritățile sale și nu să mergem prea departe cu bugetul, să mergem din ce în ce mai departe cu contribuții din ce în ce mai mari, în care totul să ajungă la Bruxelles. Și se vorbește aici de posibilitatea de a avea resurse proprii ale Uniunii Europene, deci uh, o primă fiscalitate europeană, cu alte cuvinte, o veste foarte proastă pentru contribuabilul european care trebuie să plătească de fiecare dată mai mult pentru a primi din ce în ce mai puțin vorbiți și despre conferința despre viitorul Europei. Acesta ar trebui să fie o dezbatere adevărată, fără taburi în legătură cu orientările UE. Însă am impresia, din păcate, că unii vor utiliza această conferință pentru a merge mai departe cu integrarea, pentru a pune sub semnul întrebării uh, principiul uh, unanimității pentru a trece la majoritatea calificată constatăm că Uniunea Europeană, așa cum este astăzi, nu este în stare să-și protejeze frontierele în fața imigrației, nu e în stare să se protejeze economic față de puterile mondiale, este lipsită de putere la nivel internațional în Libia, Siria, Irak sau Iran, unde lipsește cu desăvârșire și ce facem astăzi? Uh, nu facem decât să dăm lecții de stat de drept și de drepturile omului peste tot. Nu este mulțumitor. Pe de altă parte, Brexitul este o adevărată provocare. Boris Johnson va susține interesele britanice, va negocia acorduri comerciale cu lumea întreagă și nu putem accepta ca mâine Regatul Unit să devină un fel de uh, Uh, portiță de intrare pentru toate produsele care nu respectă concurența loială aici pe piața noastră. Deci trebuie, bineînțeles, să tratăm Regatul Unit ca pe un prieten, aliat, vecin, cu tot respectul, însă trebuie să fim în stare să avem o protecție economică așa cum așteaptă cetățenii noștri. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Tomasici. Mulțumesc, domnule președinte. După șase ani și jumătate în calitate de membru al Uniunii Europene, Croația deține președinția Consiliului UE pentru prima dată. Atunci când am intrat în UE, era clar că, din multe puncte de vedere, nu eram suficient pregătiți și procesul de transformare a țării într-o țară democratică cu principii democratice solide, stat de drept și economie de piață nu se finalizase. Acești șase ani și jumătate au fost dificili, nu doar pentru Croația, ci și pentru Uniunea Europeană. Criza migrației a contribuit în mod substanțial la revolta socială care uh, a început în timpul crizei financiare. Încă există dispari- disparități mari când vine vorba de nivelul de dezvoltare al statelor europene. Brexitul a arătat că dacă continuăm să nu recunoaștem problemele și integritatea sa teritorială poate să fie o provocare statele mai mici au o șansă astăzi să spună prioritățile pe ordinea de zi în momente mai puțin dificile. Dar momentul actual este unul extrem de dificil. Dar, de-a lungul întregii sale istorii, Croația a arătat de multe ori că e, a fost gata să parte o parte din povara de pe umerii Europei. Aștept din partea guvernului um, croat uh, să-și folosească uh, noul rol pentru uh, a actualiza politici europene și pentru a oferi o poziție mai bună a Croației în Uniunea Europeană. Chiar dacă de multe ori Croația a urmat pozițiile altor state membre și a neglijat faptul că trebuie să-și aibă propria sa politică de stat membru, acum are ocazia să-și demonstreze ambiția, viziunea și faptul că e gata să aibă un rol de lider în anumite domenii. Sper că guvernul croat va folosi această ocazie. Domnule prim-ministru, vă urez dumneavoastră, guvernului dumneavoastră și întregii echipe a președinției mult succes în următorul semestru. Mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul acum din partea grupului GUE domnul Șildevan. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte să arunc privirea asupra noului an și misiunile președinției croate, m-aș referi la conflictul dintre Iran și Statele Unite. E bine ca, că Miniștrii de externe a Uniunii Europene au, uh, și-au manifestat uh, susținerea în continuare a acordului atomar cu Iranul pentru că ieșirea Statelor Unite din acest acord a dus la o escaladare a situației în uh, Golf și de aceea Uniunea Europeană trebuie să facă tot posibilul pentru a încerca să prevină un război pentru a apăra drepturile uh, omului. Pentru că pacea și dreptul internațional sunt uh, singurele care trebuie apărate și de aceea bazele militare nu trebuie folosite în uh, scopuri de război, iar militarii europeni trebuie retrași. Însă anul 2020 va fi un an de referință pentru Uniunea Europeană. Ați vorbit de transformările digitale, de provocările climatice. Iată că sunt uh, provocări cu care nu am mai avut de-a face de la Revoluția Industrială încoace. Dar pentru a face față acestor provocări e nevoie de finanțare, deci trebuie să vorbim despre cadrul financiar multianual. Pentru că reducerea la nivelul politicii de coeziune în favoarea militarizării considerăm că este um, extrem de greșită. Dacă vrem ca Europa să se integreze mai bine din punct de vedere economic, trebuie să investim și în uh, coeziune. Și în ultimul rând, Uniunea Europeană trebuie să uh, îi respecte și pe oamenii care bat la granițele uh, sale. Din păcate, tot mai des primim vești despre încălcarea acestor drepturi, însă președinția croată, de asemenea, trebuie să dovedească că militează pentru o revizuire a politicii europene în domeniul azilului și migrației. Mulțumesc acum din partea neafiliaților domnul Colasuvici. Europska Unie. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Uniunea Europeană se află într-un context economic destul de complicat Cadrul financiar multianual permitea până acum unor țări mici, precum Croația, să facă față pierderilor uh, suferite în urma aderării la UE cu anumite fonduri care impuneau niște compensații. De altfel, uh, noi aveam uh, uh, un excesiv bugetar uh, destul de mare. Situația însă s-a schimbat acum. Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană, însă Regatul Unit în ultimii 10 ani a contribuit cu 69 de miliarde în plus față de fondurile pe care le primea. Ce se va întâmpla atunci cu politica de extindere? Se va întâmpla că vor fi din ce în ce mai multe țări care vor avea nevoie de ajutor. Prin urmare, va trebui să schimbăm uh, felul în care finanțăm aceste țări și să ținem cont de cât primim și în funcție de asta vom da. Mulțumesc! Am uh, auzit deja intervențiile din partea președinților de grupuri politice. Domnul Blencovici va răspunde. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Stimaților deputați, doresc să mulțumesc tuturor liderilor grupurilor politice din Parlamentul European pentru reacțiile lor la prezentarea programului președinției croate. Voi puncta câteva dintre lucrurile pe care le-ați menționat. Mai întâi, uh, doresc să colaborez cu dumneavoastră, Ursula, și cu Comisia Europeană. Așa cum am spus la Zagreb, primele dumneavoastră luni în funcție vor fi eficiente și nu Consiliul vă vor ajuta uh, pentru ca propunerea, eh, legislația propusă să fie adoptată pe cât eh, se poate. Având în vedere că s-a menționat migrația, așteptăm noi inițiative legate de pachetul de la Dublin. Eh, există așteptări în acest sens și sper că vom ajunge la un echilibru între solidaritate și securitate. În ceea ce privește spațiul Schengen și spațiul și uh, zona euro, o preocupare a Croației, n-am dorit să o menționez încă de la început, dar într-adevăr guvernul meu are două obiective majore, să intre în spațiul Schengen și mulțumesc Comisiei uh, pentru Lumina Verde la nivel tehnic și pentru propunerea adresată Consiliului, um, mulțumesc Comisiei Ursulei von der Leyen și vom continua eforturile pentru a atinge acest obiectiv. Când vine vorba de moneda euro, uh, lucrăm la uh, um, planul de acțiune și dorim să îl finalizăm la sfârșitul președinției noastre și apoi decizia uh, va aparține Eurogrupului. Când vine vorba de multilateralism și aspectele umanitare, precum și de pilonul social menționate de doamna Garcia Perez, Cred că, dacă citiți cu atenție întregul nostru program care va fost distribuit tuturor, veți vedea că avem multe lucruri legate de incluziunea socială, de egalitate, de nediscriminare. Toate acestea fac parte integrantă din programul nostru și când vine vorba de migrație și de protecția frontierei Croației, trebuie să spun foarte clar, în 2015 și 2016, criza migrației și a refugiaților care cu siguranță după căderea zidului Berlinului a fost fenomenul cel mai important care a avut loc și a avut ramificații politice nu doar în dezbaterea din instituțiile europene, ci și în dezbaterea de la nivel național și asupra politicilor statelor noastre. De aceea, soluția este consolidarea granițelor externe ale UE. Trebuie să uh, avem o serie, să folosim o serie de instrumente, politica